Bien. Bonjour. Bună ziua. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin. Sper că sunteți în formă dimineața asta. O să reluăm ordinea de zi a reuniunii de acolo de unde am lăsat-o ieri și începem să examinăm avizul domnului Dorfman în dimineața aceasta cu privire la dispozițiile tranzitorii pentru sprijinul FEADR și, și pentru FEA, FEAG pentru 2021. Cadrul legislativ care guvernează politica agricolă comună dincolo de 2020 este în continuare în negociere. Este astfel necesar pentru a garanta o tranziție lină să adoptăm măsuri tranzitorii care să permită prelungirea aplicabilității regulamentelor deja existente, punerea, punerea în aplicare a noului sistem. Regulamentul în vigoare trebuie să fie modificat pentru a include sumele sau plafoanele aplicabile, care trebuie să fie fixate pentru um, noul CFP 2021-2027, uh, noul CFM, scuze. Uh, Domnul Dorfman este raportor aici și uh, va ajuta la crearea unor dispoziții care vor ajuta la finanțarea angajamentelor deja luate și pentru care au fost mobilizate credite FADR. O să dau acum cuvântul raportorului și apoi raportorilor din umbră și apoi tuturor colegilor care doresc să intervină. Domnule raportor, aveți cuvântul. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este vorba de un regulament care, pe fond, uh, urmează să reglementeze politica agrară comună de anul viitor. De ce? Pentru că uh, anul viitor nu vom avea cadrul de reglementare al uh, PAC reformate. Uh, deciziile relevante încă nu au fost luate. Noi aici uh, suntem chemați să emitem un aviz uh, pentru Comisia responsabilă pe fond, Comisia Agri. Vrem să garantăm uh, practic o trecere lină de la regimul actual la PAC reformată, deci vrem să continuăm practic um, Uh, prevederile, să, uh, să prelungim prevederile actuale cu încă un an. Nu am depus foarte multe amendamente pentru că n-am vrut să intrăm în coliziune cu uh, reforma PAC. Amendamentele mele se concentrează de aceea, în primul rând, asupra pilonului 2 din politica agrară comună, care ne interesează și pe noi în această comisie, adică chestiunile legate de dezvoltarea rurală și dezvoltare regională. Am încercat să introduc elemente de flexibilitate pentru autoritățile regionale, pentru ca ele să poată decidă mai ușor anumite uh, Eh, în anumite chestiuni, am modificat unele termene de decizie de la 10 zile la 30 de zile și eh, pentru că există regiuni care și-au consumat deja fondurile alocate, dar altele care mai au eh, fonduri la dispoziție, bani necheltuiți, am încercat prin amendamente să introduc o oarecare flexibilitate privind eventuala reportare a unor sume sau uh, realocarea acestora. În ce privește convergența internă a plăților în pilonul 1, am introdus uh, o, o clauză uh, obligatorie, adică convergența trebuie continuată, nu poate fi continuată. Iar în ce privește finanțarea teritoriilor ultraperiferice, am uh, reinstituit uh, din nou acele finanțări care au fost cuprinse și în propunerea Parlamentului pentru bugetul UE. Uh, Știam că este o dorință a o doleanță a celor din regiunile ultraperiferice și izolate Eh, și Parlamentul eh, dintotdeauna s-a luptat pentru, pentru dotarea cu fonduri corespunzătoare a acestor programe și de aceea am eh, întărit încă o dată această componentă. Cam atât din partea mea. Mulțumesc, domnule președinte. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Aveți dreptate trebuie să ne dedicăm aspectelor care privesc comisia noastră, iar dezvoltarea rurală este extrem de importantă pentru coerența globală a politicii de coeziune. Vă mulțumesc personal că ați ținut cont de uh, chestiunea fondului. En plénière, une position déjà pour le maintien fondului social, pentru că Parlamentul a adoptat deja o poziție de principiu. Acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră, din partea PPE. A, din partea socialiștilor. O, îi dau cuvântul doamnei uh, Carvalaiș sau domnul Bergfist în numele său. Yeah, thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Re- Isabel regretă că nu poate să fie prezentă, dar vă a rugat să-i transmit, să vă transmit gândurile ei. Acest regulament este un instrument decisiv pentru a asigura stabilitate și previzibilitate în sprijinul pentru sectorul agricol, ajutându-i pe fermieri să își continue planificarea activităților. Progresarea rapidă în negocierile pentru reforma ca precum și pregătirile din partea statelor membre ale planurilor strategice, să rămână prioritare. Trebuie, dar, având în vedere actuala etapă a negocierilor, cred că abordarea cea mai prudentă prudentă este cea care oferă posibilitatea unei perioade de tranziție de 2 ani. Astfel, uh, putem asigura stabilitatea pentru sector. Având în vedere acest lucru, Consider că propunerea președintelui Consiliului este dezamăgitoare și nu rezolvă provocările la care trebuie să răspundă uh, PAC. Sunt de acord cu domnul Dorf, Dorfman că trebuie să refuzăm uh, reducerile în alocările financiare. Uh, pentru programul pentru regiunile ultraperiferice, pentru programul POSEI. Este crucial acest program, mai ales pentru regiunile care sunt uh, dezavantajate, mai ales în uh, zone geografice izolate sau supuse unor constrângeri sau anumite trăsături specifice. Dificultățile acestora sunt recunoscute încă în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult. Merci beaucoup pour le groupe Renew. Mulțumesc, domnul Bijou, din partea Renew. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În numele grupului Renew aș dori să mulțumesc raportorului pentru munca sa și să îi spun că îi împărtășesc viziunea în ce privește nevoia de a avea o flexibilitate în timpul acestei perioade de tranziție. Ați avut uh, dreptate să insistați, să spuneți că uh, trebuie să avem un nivel crescut de ambiție cu toții în ceea ce privește regiunile cele mai fragile și mai îndepărtate și mai ales regiunile ultraperiferice. Știm care sunt provocările cu care ne confruntăm uh, și cu care se confruntă aceste regiuni și știm că în sensul articolului 349 al tratatului trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestei ambiții a unei Europe a coeziunii și solidarității. Trebuie să păstrăm nivelul actual în programul POZEI, nu se negociază așa ceva. Um, și foștii uh, și fostul comisar și actualul comisar pentru agricultură au indicat acest uh, lucru. Așadar, uh, și raportorul propune astăzi uh, să, revenim la, să, să revenim la fondurile uh, alocate pentru regiunile ultraperiferice. Pentru a compensa această izolare și trăsăturile specifice legate de dificultățile de aprovizionare și pentru a consolida filierele de aprovizionare în regiunile ultraperiferice. Uh, este nevoie de această vigilență și această exigență a noastră pentru măsurile tranzitorii uh, din PAC. Și aici miza este și cea legată de locurile de muncă și de mediu și uh, lupta noastră se va purta mai ales în ceea ce privește calitatea alimentelor, calitatea vieții pe care ne-o dorim pentru noi, pentru copiii noștri și este și o chestiune de supraviețuire și de aceea toată lumea trebuie să contribuie la acest obiectiv comun. Un ultim punct al meu uh, se referă la Finlanda. O să putem să menținem ajutoarele naționale autorizate în timpul acestei perioade de tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, Stefan! Din partea verzilor, domnul Bronis Rope. Eh, ačiū, gerbiamas pirmininkė. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Această chestiune este extrem de importantă pentru regiuni și trebuie să ținem cont nu doar de partea de dezvoltare rurală, dar și de ajutoarele directe, plățile directe care sunt legate de abilitatea regiunilor să supraviețuiască. Ajutorul european este foarte important pentru locurile de muncă, pentru venituri, pentru dezvoltarea producției. De aceea, ajutoarele trebuie să fie continuate. Eu sprijin avizul colegului nostru și trebuie să păstrăm poziția Parlamentului în ceea ce privește alocările financiare. Nu trebuie reduse ajutoarele. Atunci când vine vorba despre o incapacitatea statelor de a contribui la noile programe sunt uh, sceptic. Eu sunt raportor din umbră la Comisia Agri și cred că trebuie să discutăm felul în care putem preveni problemele pentru fermieri prin programele de dezvoltare rurală și, pe, și prin plățile directe. Ei trebuie să beneficieze de flexibilitate. Dacă nu putem să negociem într-un an pentru PAC, trebuie să înceapă automat aplicarea perioadei de extindere pentru anul dinainte. Raportorul a vorbit despre nevoia de a continua convergența, nu doar la nivel intern, ci și la nivel extern. În perioada actuală de programare, convergența a existat și trebuie, că, trebuie să rămână până în 2027. Am fost uh, raportor și pentru granturile strategice și mă bucur foarte mult că propunerea mea referitoare la convergență a fost sprijinită în comisie și sper că și această comisie din acest Parlament va respecta deciziile fost, foștilor colegi, foști, fostului, uh, fostei legislaturi. Comunitățile rurale trebuie să fie și ele implicate în mod mai activ Noua PAC, care nu a fost încă aprobată, stabilește um, baza pentru această implicare, însă noua um, politică trebuie să includă și mai mult uh, flex, și mai multă flexibilitate, o mai, mult, mult, o mai mare implicare a comunităților rurale și Comisia sugerează că statele membre care și-au folosit fondurile alocate vor trebui să implementeze toate programele într-un singur an dacă doresc finanțare uh, nouă, dar nu este fezabil așa ceva. Statele membre trebuie să poată alege programele prioritare în cadrul noilor planuri și să se concentreze doar pe acestea și să le implementeze pe acestea complet. Agricultura ecologică este și ea foarte importantă și propunerea de a extinde planificarea la trei ani este inacceptabilă pentru că dacă nu, în 2029 vom avea o oprire a agriculturii ecologice. Deci, cei care doresc să facă o tranziție înspre agricultura ecologică ar trebui să fie ghidați de către aceleași reguli pe care le avem acum. Aceast, acestea sunt propunerile pe care le avem. Mulțumesc foarte mult din partea ID. Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc în italiană. O mică observație tehnică. După Brexit, grupul ID este cel de-al patrulea ca mărime în Parlamentul European, așa că atunci când dați cuvântul, ar trebui să țineți cont de noua ordine. Acestea fiind spuse, atunci când este vorba despre acest aviz al domnului Dorfman, grupul meu înțelege nevoia pentru acest regulament cu prevederi tranzitorii, dar cred că ideea socialiștilor de a oferi o extindere de 2 ani este una bună, având în vedere incertitudinea acestor vremuri și cât de greu va fi să negociem noua PAC. Sunt de acord cu spiritul amendamentelor domnului Dorfman. Ideea este să oferim cât mai multă flexibilitate în aceste prevederi, astfel încât beneficiarii să poată avea parte de continuitate legislativă și să sprijinim în continuare agricultura europeană. Grupul nostru sprijină asta în totalitate. Așadar, sunt de acord cu amendamentele pe care le-am văzut, mai ales trei, care, prin care se alocă fonduri pentru crize în sectorul agricol. În ceea ce privește celelalte aspecte, ne rezervăm dreptul să depunem amendamente, ținând cont de natura acestui regulament și s-ar putea să adăugăm uh, câte ceva, pentru că considerăm că astfel tot avizul va deveni mai bun. Mulțumesc! Aveți dreptate, o să cer secretariatului să ia act de dimensiunea grupurilor politice pentru ordinea intervențiilor. Vreau să vă spun că doar că grupul dumneavoastră nu ne-a transmis numele raportorului din umbră pentru acest aviz, deci uh, dacă este vorba despre dumneavoastră, o să notăm. Da, uh, totuși cred că am trimis un mail ieri, dar o să verific dacă s-a transmis. Bun, atunci uh, dumneavoastră sunteți raportor din umbră pe acest aviz. O să dau acum cuvântul uh, doamnei Michels. Ja, herzlichen Dank. Doamna Michels, da, mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. Sigur că mulțumesc uh, călduros și eu raportorului și noi susținem această reglementare de tranziție, dar vreau să fac o observație. N-ar trebui să ne prefacem că uh, Uh, suntem atât de generoși și vrem să facem ceva bun uh, prin asta. Pentru că aceste măsuri de tranziție sunt, de fapt, rezultatul lipsei de voință sau de capacitate a Uniunii Europene de a pune pe picioare un buget. Și aici, în comisie, am discutat deja de mai multe ori despre faptul că, poate, și pentru întreaga politică de coeziune, pentru toate fondurile de coeziune. Uh, poate că vom avea nevoie de astfel de uh, dispoziții tranzitorii. Prin urmare, pentru noi, acesta este doar un prim pas necesar pe care sigur că îl susținem întru totul pentru a salva ce se poate salva. Trebuie să spunem foarte sincer că așa stau lucrurile. Merci beaucoup pour ce rappel. Euh, Mulțumesc frumos că ne-ați făcut acest uh, memento. Domnul Cristof Jonghel a cerut cuvântul acum. Oui. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, chciałem kilka uwag. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi unele dintre comentariile pe care voiam să le trimit eu uh, pentru această propunere referitoare la măsurile tranzitorii. Dispozițiile tranzitorii pentru cheltuielile eligibile din perioada de programare precedentă, articolul 6, uh, mi se par mult prea restrictive, mai ales când vorbim despre nevoia de a ne asigura că vor continua plățile în conformitate cu cerințele care decurg din așa numitul regulament orizontal care a fost prezentat de către Comisia Europeană în contextul reformei PAC post-2020. Ce înseamnă asta în practică? Înseamnă că poate va trebui să reprogramăm unele dintre acțiunile întreprinse până acum pentru a asigura respectarea noii propuneri după reformă. Prin urmare, probabil că povara administrativă va crește, dar vor apărea și modificări în ceea ce privește beneficiarii efectivi și ceea ce ei vor primi în uh, intervalul de timp al desfășurării uh, contractelor lor. Guvernul polon uh, consideră că în ceea ce privește regulamentul 13 bară 0 bară 2013 Uh, chestiunea principiilor restrictive ar trebui să fie uh, regândită. De asemenea, când vorbim despre posibilitatea de a putea continua uh, utilizarea sprijinului național, la alineatul 37 din uh, regulament, propunerea noastră aici este că perioada de tranziție poate că ar trebui să fie, să fie extinsă cu 2 ani până în 2022. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Doamn, domnul Alvaro Amaro are cuvântul acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt raportor din umbră la PP pentru Uh, măsurile de tranziție și vreau să vă spun că uh, sunt uh, de acord cu coordonatorul meu, cu Herbert Dorfman, dar nu doar atât. Vreau să subliniez încă un aspect pe care eu cred că ar trebui să-l avem în vedere. Și mă refer la un element care devine tot mai important pentru toată lumea, cred eu. Când vorbim despre o perioadă de tranziție, agricultorii noștri au nevoie de previzibilitate. Ieri am auzit comisia care a spus că s-ar putea să existe o perioadă de tranziție de doar un an. Dar dacă acest lucru încă este posibil, atunci cred că ar trebui să analizăm și această posibilitate, că va exista doar un an perioadă de tranziție. Și dacă până la sfârșitul anului vom avea nevoie, nevoie de un al doilea an să nu să mai începem toată dezbaterea asta legislativă încă o dată. Deci haideți să avem o perioadă de un an, dar cu o extindere automată pentru cel de-al doilea an, în cazul în care va fi nevoie. Pentru că dacă nu, atunci Sigur, put, uh, perioada de tranziție trebuie să fie cât mai scurtă posibil. Nu vrem să deschidem ușa către o perioadă de tranziție nesfârșită, dar nici să repetăm procesul. În al doilea rând, așa cum au spus mai mulți colegi, și eu am spus că trebuie să fim consecvenți în munca noastră. Nu ar fi corect, nu ar fi acceptabil dacă în această perioadă de tranziție de un an sau de doi ani susținerea pentru fermieri uh, ar, uh, ar dispărea. Asta nu înseamnă tranziție. Nu e acceptabil așa ceva. Deci, trebuie să ne asigurăm că cifrele, sumele, trebuie să rămână la același nivel. Este, de fapt, ceva ce domnul Dorfman însuși a spus și eu îl susțin. Deci, minimum minimorum trebuie să avem aceleași cifre pentru PAC. Și dacă se operează reduceri în CFM și în PAC, acest lucru ar fi greșit. Am spus asta ieri. Am spus ieri că nu suntem pentru reduceri la politica de coeziune. Asta ar însemna mai puțină solidaritate. Politicile ar fi afectate în mod negativ, evident. Deci, uh, va fi și mai nedrept sau ar fi și mai nedrept ca povara acestei tranziții să fie pusă pe umerii fermierilor prin reduceri. Dacă PAC s-ar termina astăzi, va mai exista un pac și mâine, dar uh, poate reformat. Dar haideți să nu penalizăm fermierii oferindu-le un sprijin redus în perioada de tranziție. Eu nu vreau să văd niciun fel de reduceri pentru fermieri, nici în perioada de tranziție, nici în noua PAC. Și am auzit și despre situația regiunilor ultraperiferice, uh, dezvoltarea rurală. Da, e foarte bine ce s-a spus, e vorba de cel de-al doilea pilon aici. Și acesta este un aspect crucial pentru echilibrul regional în Europa. Am spus-o și ieri și o repet astăzi că eu susțin întru totul această idee de la fermă în farfurie. E un program care cred că e foarte bun. E extraordinar, dar vă rog, pentru numele lui Dumnezeu, haideți să nu uităm că dacă vrem să ajungă ceva în farfurie, atunci trebuie să avem și ferme. Să nu uităm acest lucru. E important pentru noi, cei din Comisia Regii. Știu că în calitate de președinte și dumneavoastră, uh, domnule președinte, uh, faceți efortul în acest sens. Trebuie să oferim susținere celor mai sărace regiuni din Europa. Mulțumesc! Merci beaucoup, cher coleg. Euh, Mulțumesc! Domnul Pecarinen are cuvântul. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin 45. Mulțumesc. Într-adevăr, în 45 de săptămâni, legislația pentru această perioadă de tranziție ar trebui deja să fie în vigoare și ar trebui să se bazeze pe legislația actuală. Cred că asta s-a mai întâmplat și în trecut acum niște ani de zile, cred că atunci când nu am reușit să finalizăm legislația la timp, s-au luat astfel de măsuri tranzitorii uh, pentru politica de coeziune. În al doilea rând, vreau să subliniez că nu putem să acceptăm reduceri în politica agricolă comună. Vreau să vă reamintesc că agricultorii noștri reprezintă coloana vertebrală a zonelor rurale în toate statele membre. Și vreau să subliniez de asemenea cât de importantă este agricultura pentru obiectivele uh, politicii de coeziune. Agricultorii sunt cei care uh, păstrează zonele rurale vii, locuite. Și în al treilea rând, vreau să vă spun că mi se pare că fără niciun motiv Comisia Europeană a exclus din propunerea sa sau a omis orice măsură referitoare la uh, măsurile naționale de tranziție și la programele naționale care sunt parte a uh, programului de sprijin în PAC. De exemplu, în Finlanda, de când Finlanda a aderat în 1995, aceste metode au fost puse în aplicare, au fost continuate și ar trebui să se permită continuarea lor, mai ales în această perioadă de tranziție. Acum, dacă și când continuăm aplicarea normelor uh, existente, ar trebui să permitem și continuarea ajutorului național. Cel puțin doi colegi uh, au acordat atenție acestui aspect împreună cu mine și sper că comisia noastră va sublinia acest lucru în aviz. Sper că vom putea să votăm acest aviz repede pentru a permite Comisiei Agri să avanseze în munca lor cât mai repede posibil. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc, domnul Buda! Da, mulțumesc, domnule președinte. Evident că susțin uh, cu totul ceea ce s-a discutat aici și pe domnul raportor Dorman și pe ceilalți colegi, pentru că până la urmă sectorul agricol, fără discuție, are nevoie de o finanțare consistentă pentru a putea să reziste mai departe în spațiul agricol și pentru a-și putea păstra mai departe capacitatea de a furniza alimente de calitate și la prețuri accesibile. Pentru că, stimați colegi, am văzut din discuțiile și cu alți colegi din alte comisii care poate înțeleg mai puțin ce înseamnă sectorul agricol sau politica de coeziune, întrebându-se de ce vrem noi oare atât de mult finanțarea rezonabilă a politicii agricole comune și a politicii de coeziune. Dacă ne referim la politica agricolă comună, răspunsul este unul foarte clar. Pentru că în lipsa unei finanțări consistente a sectorului agricol, prețul alimentelor ar fi extraordinar de mare și de foarte multe ori ar fi poate inapropiabil pentru mulți consumatori de rând. De aceea vrem aceste finanțări pentru sectorul agricol, pentru că, repet, avem un sector agricol bine dezvoltat astăzi în Uniunea Europeană, care este capabil să furnizeze alimente de calitate, da? și să nu fim tributari până la urmă importurilor din alte zone ale lumii, care cu siguranță nu respectă întotdeauna standardele pe care noi le avem în interiorul Uniunii um, Europene. Nu cabe discuție că avem nevoie de o finanțare consistentă a ceea ce înseamnă regiunile ultraperiferice. Personal am fost în mandatul trecut în Martinica și în insulele Azore, am văzut la fața locului, cum se spune, care sunt nevoile acestor regiuni și evident că au nevoie mai departe de o finanțare consistentă din partea Uniunii uh, Europene. În același timp aș uh, accent pe ceea ce au spus și colegii mei, că este nevoie mai departe să lăsăm statelor membre posibilitatea să dea acele ajutoare naționale tranzitorii, pentru că sunt uh, resurse financiare care se dau din anvelopa națională și nu din bani europeni. Trebuie doar să le, le lăsăm să facă acest uh, lucru. Uh, și aș mai pune accent pe o, o, ultimă chestiune legată de ceea ce înseamnă dezvoltarea spațiului rural. Avem de-a face cu niște tăieri în ceea ce înseamnă pilonul 2 de dezvoltare um, a spațiului rural. Însă, în același timp, să nu uităm că noi putem să folosim bani din politica de coeziune, din marea politică de coeziune, cu tot ce înseamnă aceste fonduri, pentru modernizarea și dezvoltarea acestui spațiu rural. Prin urmare, dacă abordăm această sinergie a fondurilor sau această combinare a fondurilor, cu siguranță vom putea avea bani să putem dezvolta acest spațiu rural. Însă, în același timp, sigur că ne interesează ca mai departe atât politica agricolă comună, cât și politica de coeziune, să fie finanțate în mod adecvat de către Comisia Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Mozdanovska a cerut cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. <clears throat> Jeśli chodzi o... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre măsurile tranzitorii pentru susținerea acestor două fonduri. Cred că este esențial aici să luăm în considerare dispozițiile speciale pentru a prelungi perioada dincolo de sfârșitul acestui an. Va fi foarte important ca reforma CFM, bine, dacă ea nu se va încheia până la sfârșitul lui septembrie 2020, atunci aceste măsuri tranzitorii devin foarte importante. Sigur, posibilitatea sprijinului național este foarte importantă. Mă gândesc la regulamentul 1037 din 2013. Uh, e foarte important acest aspect. Și flexibilitatea. 25% dintre fonduri care să poată fi uh, bani mutați între piloni. Uh, Însă, dispozițiile tranzitorii ar trebui să fie modificate pentru a permite și finanțare sub plafoanele speciale pentru 2013-2020. E foarte important uh, acest lucru, mai ales dat fiind faptul că în noua perioadă de programare vom putea să folosim și susținere tehnică. Prin urmare, e important să garantăm această posibilitate pentru viitor. În ceea ce privește uh, fructele și legumele, susținerea acestui sector pune anumite probleme pentru că nu suntem siguri care va fi impactul asupra producătorilor, fiindcă la sfârșitul lui decembrie 2021 va fi o modificare a programelor operaționale și dacă ele nu vor fi ajustate noilor principii, atunci nu știm care va fi situația. Și, nu în cele din urmă, pentru Polonia este o schimbare foarte mare, pentru că uh, se face această schimbare cu un an, se întârzie cu un an uh, contrabalansarea plăților europene. Mulțumesc. Înainte de a reda cuvântul raportorului de aviz pentru a încheia această discuție, îl avem, avem alături de noi câțiva funcționari ai DG Agri și Digi Regio și poate că voi da acum cuvântul DG Agri dacă reprezentanta acestei direcții generale dorește să intervină. Uh, și o las să comenteze pe marginea celor spuse. Doamna Cristina Carazo. Thank you very much. Uh, much. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu avem o reacție foarte cuprinzătoare. Vrem să vă mulțumim foarte mult pentru felul în care ați înțeles propunerea noastră și viteza în care trebuie să o tratăm. Da, e vorba de 45 de săptămâni până când totul trebuie să fie pus la punct și uh, trebuie să discutăm, uh, să ne limităm la, o chesti- la chestiunile de bază, astfel încât să putem avansa în negocieri și ce pot să răspund îngrijorărilor noastre legate de bani și de finanțare. Finanțarea la care ne gândim pentru anul de tranziție va fi finanțarea care va fi convenită în cadrul CFM. Deci nu facem o propunere diferită. Uh, Asta se aplică și regiunilor ultraperiferice, pentru că am auzit că acestea suscită îngrijorare. Un alt element, uh, am auzit și nu pot decât să împărtășesc cu dumneavoastră această nevoie de previzibilitate și stabilitate pentru agricultori și nu doar pentru agricultori, ci pentru toți cei care vor beneficia de pe urma acestor măsuri. Suntem de acord cu dumneavoastră și de aceea propunem continuitatea pentru anul 2021 și în cele din urmă, pentru noi, Continuitatea înseamnă și să facem lucrurile rapid pentru a acoperi nevoile pe un an. Deci vă rog să limitați numărul de solicitări. Am luat notă de multe dintre solicitările legate de uh, ajutorul de tranziție, fie că e vorba de statele membre sau de Finlanda, uh, programele operaționale pentru fructe și legume. Suntem pregătiți să discutăm cu cele două instituții, să oferim asistență tehnică în timpul trialogurilor și vă mulțumesc foarte mult pentru viteza cu care vă ocupați de acest dosar, pentru că e într-adevăr necesară. Merci. Mulțumesc, domnule Dorfman, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că mai am foarte multe de spus. Am uh, impresia că avem un consens destul de amplu uh, pe calea pe care am propus-o. Poate că durata este cea mai, cel mai important punct, durata acestei perioade de tranziție. Unii colegi au propus soluția de 1 plus 1 poate că ar fi într-adevăr o soluție rezonabilă, deci uh, uh, în loc să limităm la un an perioada de tranziție, ci să spunem și de acum că dacă va fi nevoie de încă un an, uh, va fi foarte simplu să se facă o prelungire. Nu știm cum va fi soluționată uh, chestiunea bugetară, nu știm când anume vom avea un vot pe noua PAC în Parlament, dar uh, Cred că perioada de tranziție nu ar trebui să fie prevăzută pe 2 ani direct de la bun început. Uh, o perioadă de tranziție trebuie să fie cât mai scurtă posibil, dar pe de altă parte trebuie să fie și cât mai lung uh, este necesar. Deci uh, putem să spunem un an plus, dacă e nevoie, prelungire cu încă un an. Mi se pare soluția cea mai bună. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Am luat act de faptul că intervențiile din partea grupurilor politice sunt convergente și susțin raportorul în ceea ce a spus el în introducerea sa. Vă amintesc că votul în comisie este prevăzut pentru 2 aprilie la Strasburg și data limită pentru depunerea amendamentelor este la ora 17 luni 2 martie. Mulțumesc încă o dată. O să trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Amânăm punctul 7 pentru că domnul La Ruchituru, care trebuia să intervină, nu este prezent. I sper să revină la noi mai târziu. Bun, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Avem plăcerea de a îl primi pe domnul Frédéric Valier, care este foarte prezent, secretar general al CCRE, Consiliul Comunelor și Regiunilor Europei. Acesta este cea mai veche și mai importantă asociație de, aso- de colectivități teritoriale din Europa. Este de altfel singura organizație care reunește organizațiile naționale uh, ale guvernelor locale și regionale din 41 de țări europene și este reprezentată în toate regiunile. Um, le uh, mulțumesc colegilor că se retrag în liniște și le mulțumesc și asistenților că nu poartă discuții cu microfonul deschis, pentru că nu, nu am putea discuta altfel. Merci de faire silence, parce que c'est très, très, très pénible. Bien. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru liniște. Bun, îi dau imediat cuvântul domnului Frederic Velier, Valier și vom des- deschide discuția acum. Si, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum ați spus și dumneavoastră, Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa și este o federație a asociațiilor colectivităților uh, teritoriale reunind guverne locale și regionale. Reprezentăm 130 de mii de orașe, municipii și regiuni, 100 de mii din, Europa, din Uniunea Europeană și 130 de mii din toată Europa. Ne bazăm foarte mult pe reprezentativitate pentru că Reprezentăm și teritorii rurale, regiuni rurale și orașe mari și uh, avem acces privilegiat la guvernele centrale. Activitatea noastră se axează pe cinci tematici care reglează viața uh, cetățenilor europeni. Guvernanța, democrația, cetățenia, mediul, clima și energia, angajarea și cooperarea internațională, coeziunea socială și teritorială, serviciile publice locale și regionale. Prima noastră misiune este să avem schimburi între guvernele locale, între autoritățile locale și regionale și facem cercetări în mod regulat și avem și publicații cu privire la subiectele care ne uh, preocupă. Chiar am adus câteva dintre acestea ca să vi le lăsăm. Este vorba despre implicarea femeilor în politică, organizarea semestrului european, o analiză cu privire la structurile și competențele guvernelor locale și regionale în Europa. Și acestea sunt doar câteva. De asemenea, suntem angajați în câteva proiecte împreună cu Comisia Europeană sau alți parteneri. O să vorbesc mai ales despre uh, Uh, cadrul de referință pentru orașele durabile, care este un instrument de însoțire pentru uh, colectivitățile teritoriale pentru a le ajuta domeniul dezvoltării durabile în anii care urmează. A doua noastră misiune este să avem o influență asupra legislației europene care are impact la nivel local și teritorial. Și tocmai de aceea am venit astăzi aici, lucrăm pe această temă de foarte mulți ani împreună cu Comisia Regii și cu alte comisii care integrează dimensiunea teritorială în lucrările lor. Avem și o dimensiune internațională pentru că avem o secțiune europeană a Consiliului nostru, ă, facem parte și dintr-o organizație mondială cu care lucrăm pentru a reprezenta teritoriile europene la Națiunile Unite și la OCDE și alte organisme internaționale. De asemenea, dorim și un parteneriat și lucrăm la asta, un, la un parteneriat specific cu GDSCO și uh, la un parteneriat între orașele europene și alte orașe și regiuni din uh, regiunile uh, și din țările în curs de dezvoltare. Coeziunea este uh, la baza proiectului regional uh, european și este foarte necesară pentru, pentru dezvoltarea regională. Suntem membri ai Alianței pentru uh, Coeziune, este un proiect pilot al Comitetului Regiunilor și dorim să răspundem la ambițiile și la mizele pe care și le-a propus Comisia, dar pentru asta avem nevoie de un buget uh, pe măsură. Am uh, trimis o scrisoare domnului uh, Charles Michel cerând uh, un uh, buget adecvat pentru coeziune, deci ne alăturăm Comisiei Regii și Parlamentului European pentru că și noi credem că propunerea de buget pentru următoarea perioadă de programare este insuficientă. La sfârșitului 2019 am adoptat o rezoluție care se axează pe trei teme principale. Este necesar, în primul rând, să găsim un acord imediat cu privire la următorul cadru financiar multianual, dar știm că e un vis frumos. Nu dorim asta uh, cu orice preț. Reducerea Uh, bugetului pentru coeziune, așa cum a propus Comisia și cum a fost de acord Consiliul, este contrar ambițiilor noi comisii, mai ales în ce privește o tranziție ecologică justă pentru uh, persoane și pentru teritorii, pentru regiuni. În această privință, noul fond de tranziție trebuie să completeze fondurile structurale și de investiții europene statelor membre um, li se cere să transfere uh, pentru a putea beneficia de aceste fonduri de uh, 1,5 ori mai mulți uh, bani, deci nu dorim această măsură care ar uh, reduce posibilitățile de a acționa prin uh, FEDER sau prin uh, FSE. Noul fond este unul slab pentru că există deja finanțare prin FEDER și prin uh, FSE pentru reducerea emisiilor, pentru economia circulară sau pentru dezvoltarea profesională în anumite sectoare. Nu ar fi vorba despre uh, un buget nou, pentru că cele 6,7 miliarde uh, anunțate uh, vor fi luate din, din alte părți. Fondul pentru o tranziție justă trebuie să fie stabilit la nivelul NITS 3, care este cel mai apropiat de către cetățeni, de cetățeni. Nu plus directement posibil. La nivelul nomenclatorului teritoriilor și regiunilor. Și trebuie să se concentreze fondurile către teritoriile care au nevoie de asta. Consiliul nostru are o viziune policentrică cu privire la dezvoltarea teritorială, avem o viziune asupra zonelor rurale ca fiind zone de dezvoltare, uh, trebuie să fie exploatat uh, în întregime potențial, potențialul acestora și complementaritatea zonelor rurale cu dezvoltarea urbană. Trebuie astfel ca acestea să contribuie în mod armonios la dezvoltarea agendei europene la care noi participăm. Participăm la reuniunile uh, din statele membre cu privire la dezvoltarea regională și suntem la curent uh, cu cadrul politic care vrea să fie adoptat în, uh, sub egida președinției uh, germane, de exemplu, noua agendă teritorială pentru Uniunea Europeană. În cele din urmă, noi participăm la reuniunile Comitetului Politic pentru uh, Dezvoltarea Regională de la OCDE și Uh, dorim să influențăm punctul de vedere al guvernelor uh, regionale și locale și la acest nivel. Mulțumesc, domnule președinte. Frederic. Mulțumesc, Frederic. Dau acum cuvântul doamna, doamnei Nora Mebarak. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru clarificări. Ieri discutam despre fondul pentru o tranziție justă, măcar încercam să facem asta mai ales uh, având în vedere și propunerile bugetale, bugetare, uh, care mie îmi amintesc că politicile publice de care suntem și noi responsabili sunt esențiale pentru dezvoltarea regională. După două zile în această comisie, mi se pare că Uh, acest buget propus uh, este în uh, scădere și nu este la înălțimea mizei, mai ales miza co co-guvernanței împreună cu teritoriile și regiunile europene. Deci eu sper că acest fond pentru tranziție justă nu va fi un fond suplimentar, doar cu numele, și că va avea propriile sale fonduri, nu vor fi transferate fonduri din alte părți, pentru că altfel am dat înapoi. Mulțumesc. Mulțumesc, stimată colegă. Următorul vorbitor. Thank you, Chair, and, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Apreciez faptul că comisia noastră regii are parteneri puternici în ce privește coeziunea, pentru că există încercări de a dilua politica de coeziune. Țara mea face parte din grupul prietenilor coeziunii, cele 16 state membre care încearcă să păstreze sau chiar să întărească politica de coeziune. Politica de coeziune este uh, recunoscută și apreciată de cetățenii noștri și um, cred că este necesară de altfel și pentru atingerea noilor obiective și priorități ale Uniunii Europene. Așadar, vă mulțumesc pentru faptul că faceți ca Europa să ajungă mai aproape de cetățeni, de de clienți, uh, de aceia care uh, realizează economia Uniunii Europene. În ce privește mecanismul și fondul de, de tranziție echitabilă, aș uh, vrea să știu care este feedback-ul din partea regiunilor care sunt încă dependente de cărbuni cum reușesc să atragă acele investiții care ar putea să le uh, facă mai dependente de această resursă uh, de tip fosil. De ce vă întreb? Pentru că uh, mulți politicieni la nivel local și regional sunt, în țara mea cel puțin, sunt împotriva oricăror investiții care ar putea să schimbe status quo-ul actual. Totuși, înțeleg că pentru a realiza obiectivele de mediu, care au fost uh, trasate recent, uh, nu putem continua în acest fel. Deci uh, m-ar ajuta orice feedback din partea dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc. Andrei, Cristof. Mulțumesc, Andrei. Cristof. Panie Przewodniczący, Wysoka Comisie, pytanie. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru reprezentantul Comitetului Regiunilor. Am auzit că uh, unele din uh, marile orașe, uh, în Polonia ar fi Varsovia, în, în Germania de pildă Berlinul, uh, doresc să-și, uh, să creeze un fond special, noul fond pentru dezvoltare, care să fie um, dedicat unor regiuni uh, cu importanță economică deosebită am înțeles că ar exista și uh, niște uh, politici uh, specifice pentru aceste regiuni care să fi fost deja elaborate. Puteți să ne spuneți ceva despre asta? Mulțumesc, Frank Rubic. Pozdravljeni in uh, lep pozdrav predstavniku Sveta Evropskih občin. Mulțumesc foarte mult. Un călduros bun venit uh, uh reprezentantului CCRE. Uh, sunt de 13 uh, ani, uh, am fost timp de 13 ani primarul unei comune și știu ce înseamnă să faci politică locală, să atragi fonduri. Comitetul Legiunilor, cât și CCRE sunt incluse în abordările noastre politice. Ați menționat unele elemente cruciale ale CFM-ului și evident că nici noi nu dorim să acceptăm ce ni se propune. Mă refer aici în special la reducerile fondurilor care au un impact uh, deosebit asupra mediului rural. Politica pentru dezvoltare rurală și fondurile aferente reprezintă, uh, reprezintă practic uh, cea mai mare parte a dezvoltării regionale tocmai de aceea trebuie să ne organizăm să, astfel încât să putem asigura o finanțare adecvată. Sunt uh, și un fervent susținător al uh, aprecierii uh, rolului autorităților locale și comunităților locale în, în ce privește uh, înfruntarea uh, provocărilor um, în materie demografică. Știm ce se întâmplă în Europa Centrală, în, în, în Europa de Sud-Est, în uh, Croația, în statele Baltice. În toate aceste regiuni asistăm la o migrare și o depopulare intensă. Eh, există un trend eh, manifest de migrare spre centrul și mai ales vestul Europei. Dacă nu reușim să stăvilim acest eh, flux, această evoluție, atunci însăși coeziunea din Uniunea Europeană va fi în pericol. Pentru că vor începe, de pildă, bulgarii să se întrebe ce, mai, ce a mai rămas din Uniunea Europeană pe care am cunoscut-o noi înainte de aderare. Știm că între 1989 și uh, 2015 popul, uh, pop, populația a scăzut uh, dramatic. Uh, populația țării mele uh, aproape cu 30%. Deci uh, trebuie să fim foarte atenți la dezvoltarea uh, urbană, la uh, trendul de centralizare. Uh, deci avem așadar nevoie de noi concepte pentru dezvoltarea în domeniul în mediul rural, trebuie să uh, elaborăm noi uh, scheme de asistență a persoanelor vârstnice, trebuie să creăm noi șanse de ocupare și de aceea avem nevoie de uh, sprijin, în special pentru regiunile care sunt într-o situație vulnerabilă. În acest context, uh, evident că suntem îngrijorați de propunerile de reducere a finanțărilor și de aceea trebuie să ne implicăm cu toții. Eh, să știți că viața adevărată are loc în mediul rural și acolo trebuie să ne concentrăm și noi eforturile. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Împărtășesc eh, părerea ta și cred că va trebui să reluăm acest subiect în reuniunea coordonatorilor pentru ca să uh, să punem eh, să solicităm eh, serviciilor de cercetare ale Parlamentului să ne pună la dispoziție date reale despre aceste trenduri care ar putea să aibă eh, un impact remarcabil asupra coeziunii în Europa. Nu vorbesc aici de un program sau de o politică de coeziune, ci de coeziunea faptică în 2100 vom avea 80 de milioane de europeni mai puțin. Trebuie să ținem cont și de acest lucru. Și există foarte mulți tineri europeni care părăsesc spațiul nostru. Există uh, apoi o migrație internă, mulți tineri care se mută dintr-un stat membru în alt stat membru. Există așadar uh, uh, și sunt prevalente multe provocări în acest sens, trebuie să privim înspre viitor. Mulțumesc și acum predau cuvântul uh, colegului nostru Humori. Ar, arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla in Finnish, please. Domnule președinte, o să mă folosesc de dreptul uh, la interpretare și voi vorbi limba mea maternă finlandeză. Dacă îl avem deja prezent pe reprezentantul uh, Comitetului Regiunilor aici, um, vreau să vă spun, stimate domn, că uh, politicile de coeziune și de dezvoltare regională trebuie să vină în primul rând în sprijinul provinciilor uh, care sunt uh, vulnerabile. Uh, sigur că fiecare provincie, fiecare regiune se constituie din mai multe unități teritoriale și este important ca de la nivelul regional să fie incluse în uh, finanțări toate unitățile teritoriale ale regiunii și nu doar capitala regiunii respective. Deci, nu doar reședința de județ, de regiune, ci și, uh, în mod egal, uh, trebuie să fie, și în mod proporțional, trebuie să fie reprezentate toate unitățile teritoriale ale regiunii în cauză. În provincia mea, regional, în regiunea mea, reprezint uh, orașul cel mai mare, comunitatea cea mai mare. Totuși, sunt de părere că nu, poate, nu putem să decidem noi, în orașul meu, singur, despre chestiunile care vizează până la urmă um, dezvoltarea întregii pro, provincii. Trebuie să existe reprezentanțe în, în, din întreaga provincie în toate procesele de deliberare și decizionale. Când am fost ales în funcție, am uh, avut mai întâi funcția de uh, președinte al Federației uh, comunelor și orașelor din uh, Finlanda. Și acolo am învățat că avem nevoie de o politică de coeziune durabilă, solidă, care înseamnă implicit că uh, atât la procesele decizionale cât și în implementare sunt uh, avute în vedere toate nivelurile decizionale. Mulțumim foarte mult! Ați uh, enunțat uh, cu nuanțe foarte bune și oportune același principiu al parteneriatului. O, o valoare, un principiu pe care echipa noastră de negociere îl susține. Trebuie să ne asigurăm că uh, unitățile ter- ter- teritoriale, uh, comunitățile locale sunt mai mult implicate în toate procesele decizionale. Peste tot se solicită, de altfel, ca acest principiu al parteneriatului să fie avut în vedere atunci când elaborăm niște politici, atunci când le punem în aplicare. Pentru că, până la urmă, uh, mijloacele financiare de la nivel european folosite pentru diferite proiecte trebuie să ajungă uh, la nivel local și să poată fi utilizate acolo. Da? Um, iar comunele trebuie să fie implicate în uh, toate programele. Deci trebuie ca nivelul uh, subsidiaritatea să fie dată și la elaborarea proiectelor și la implementare. Mulțumesc că predau acum încă o dată cuvântul domnului Frederic Vealier pentru a pune capăt acestei dezbateri. Cu interesant. Mulțumesc! Într-adevăr, au fost uh, enunțate niște aspecte foarte interesante. Totuși vreau să uh, lămuresc o, o chestiune care poate nu a fost bine înțeleasă. Noi suntem Consiliul Comunelor și Regiunilor Europei. Evident că avem uh, Uh, o foarte bună colaborare cu Comitetul Regiunilor. Totuși, noi um, uh, avem foarte multe elemente comune. Comitetul Regiunilor uneori adoptă totuși poziții ușor diferite de poziția noastră. Mă refer aici la, uh, la NATS 2, adică nomenclatorul teritoriilor în varianta a doua. Acum, ce privește tranziția justă și echitabilă în regiuni. Există regiuni care sunt foarte dependente, în continuare, foarte dependente de eh, energia eh, bazată pe cărbuni. Noi susținem eh, tranziția spre generarea energie pe bază de gaze. Și chiar ieri, pregătindu-mă pentru această reuniune, m-am uh, întreținut cu un coleg din Polonia. Polonia este o țară foarte puternic afectată de problema cărbunilor. În unele regiuni din Polonia deja se îndrăznește o, o trecere de la încălzire, sistemele de încălzire pe bază de cărbun pe încălzirea pe bază de gaze. Uh, și am constatat că există disponibilitate în rândul unor uh, municipalități din Polonia de a merge chiar mai departe de atât. Da? Deci gazul uh, este în continuare una din soluțiile de tranziție spre viitor în Polonia. Sigur că vor urma și energiile reginabile. Dar gazul este deja un pas intermediar important sau încălzirea pe bază de ulei de păcură. Trebuie să ținem cont că pentru aceste regiuni este un pas înainte. Acum, înainte, în legătură cu fondurile. Fondurile care urma să fie administrate în mod direct de către uh, administrațiile regionale. A fost uh, propunerea Poloniei și Germaniei, dacă am înțeles bine. Uh, noi eh, susținem o astfel de idee, susținem ideea ca regiunile să fie implicate cât se poate mult în administrarea fondurilor și în gestionarea lor. Eh, acum, eh, în ce privește tranziția, nu dorim ca această perioadă de tranziție să fie folosită pentru a centraliza din nou fondurile care au fost destinate regiunilor. Deci, pe acest punct eu insist și sper că suntem de acord și sperăm că putem uh, beneficia de sprijinul Comisiei Regii pentru a ne asigura că fondurile destinate tranziției sunt utilizate bine de către cei care au cea mai mare nevoie de ele, adică la uh, nivelul regiunilor celor mai vizate. Evoluția demografică este un subiect care ne interesează în mod deosebit. Uh, un eurodeputat a vorbit despre Bulgaria, dar putem foarte bine să vorbim despre România, de statele baltice. Este un subiect care, după părerea noastră, nu este luat destul în seamă și care necesită foarte multă muncă. Deci mă adresez acum președintelui. Dacă s-ar putea face un studiu cu sprijinul Parlamentului European, noi am fi de acord să participăm, pentru că este unul dintre subiectele care ne privesc uh, cel mai mult. Într-o primă etapă, trebuie să ne facem o idee cu privire la cifrele legate de migrație. E vorba mai ales de tineri din țările Europei Centrale și de Est care migrează înspre vest sau în alte părți. Deci este foarte important pentru noi să se poată face acest studiu și mă voi opri aici pentru că nu vreau să monopolizez discuția. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult pentru participare, participarea la lucrările noastre. Vom da acum uh, cuvântul uh, pentru schimbul de opinii cu colegii. Uh, urmează subiectul pe buget. Domnul Pierre Larouturou care este raportor general pentru bugetul pentru 2021. Procedura bugetară anuală este legată, după cum știți, de negocierile în curs cu privire la CFM 2021-2027. Comisia pentru bugete a rugat comisiile specializate să prezinte avize cu privire la orientările pentru bugetul 2021. Domnul La Routiuru a prezentat propriul său proiect de buget acum două zile în Comisia Bugete și acum va împărtăși reflecțiile sale cu Comisia noastră, așadar îi dau cuvântul Uh, și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și colegilor care doresc să se exprime. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor! Sunt foarte bucuros să mă aflu alături de dumneavoastră astăzi uh, și mă bucur foarte mult că s-a vorbit despre adevărata viață care se poartă în teritorii și în statele noastre. Negocierile pentru buget sunt foarte importante și există un risc foarte mare ca bugetul să nu fie suficient. Sunt nou în Parlamentul European, doar de șase luni, ca mulți dintre dumneavoastră și am fost rugat să fiu uh, raportor general pentru 2021, pentru bugetul pentru 2021. În primul rând voi spune că miza politică este foarte importantă, trebuie ca Parlamentul să fie unit pentru a câștiga bătălia, pentru a avea un buget ambițios. Pentru 2020, uh, zice vorbitorul, am lucrat 5 grupuri împreună, am reușit să obținem cu 1,9 miliarde mai mult decât ceea ce dorea Consiliu și asta am reușit pentru că am fost uniți. Pentru CFM și pentru bugetul 2021, bătălia va fi și mai grea, deci că, cred că trebuie să strângem rândurile. În concret, cum putem să prevenim uh, uh, găurirea fondurilor de, de coeziune. După cum a spus și uh, prim-ministrul portughez, mi se pare că avem o parte de uh, o, un regres al politicilor fundamentale ale Uniunii prin această tăiere. Majoritatea oamenilor consider că uh, Parlamentul uh, va, se va apleca în fața Consiliului. Dar pot să vă spun că în dimineața asta m-am întâlnit cu presa, am avut deja două intervenții, toată lumea crede că Uh, Parlamentul o să facă un pic de zgomot și apoi, o să, și apoi va fi înduplecat de către Consiliu. Uh, că noi suntem uh, doar ca să ne prefacem și că o să câștige Consiliul bătălia. Dar trebuie și la Bruxelles și în statele membre să purtăm această bătălie pentru a obține resurse noi. Nu o să insist, uh, insist ce este, pe ce este politica comună și pe ce înseamnă fondurile de coeziune. Nu vom uh, ceda pentru a uh, permite tăieri la aceste proiecte cele mai importante ale Europei. În primul rând, Green Deal, Pactul Ecologic European, este oare o prefăcătorie sau e pe bune? Uh, am fost în uh, uh Bali Uh, și am fost în Bamako, uh, am fost, uh, a văzut seceta din Sahara, este cea mai gravă din ultimele decenii, nici măcar SIDA nu a făcut atâtea victime cât va face această secetă. Um, Am ieșit dintr-o reuniune de azi dimineață din, de, cu director de întreprindere și toată lumea este de acord că problemele se vor agrava. În Statele Unite există un observator la 3000 de metri altitudine. S-a, constatat că nivelul de CO2 din atmosferă a crescut. Astăzi uh, crește de 3 ori mai repede decât în anii 60-70 am putea crede că, cu ajutorul tuturor măsurilor pe care le-am luat, mai ales în Europa și la nivel teritorial, uh, lucrurile se calmează. Nu. Ei bine, nu. Iată, există acest cerc vicios. Dereglarea climatică duce uh, la incendii în Australia, în California, în Portugalia, care generează și mai mult CO2 în atmosferă, care accelerează schimbările climatice și mai tare. De aceea a fost așa de bine primit discursul dur al doamnei von der Leyen cu privire la uh, schimbările climatice. Vestea bună este că acest Green Deal ne oferă posibilitatea de a crea locuri de muncă. Eu sunt din Franța, de șapte ani doresc un adevărat buget pentru climă, Uh, avem o asociație a micilor sate din Franța, 10.000 de sate care sprijină acest proiect pentru a finanța un pact ecologic adevărat, pentru că satele noastre sunt pe moarte, nu mai, nu mai sunt locuri de muncă, oamenii pleacă către marile orașe, Uh, vedem care sunt problemele climatice în prima linie, avem uh, firește nevoie și de transport în comun și de izolarea caselor și de dezvoltarea vieții în sate pentru ca acestea să reînvie. Avem sindicate care se bat pentru acest buget pentru clima, am putea crea 5 milioane de locuri de muncă în toate teritoriile noastre, nu doar în orașele mari și în orașele mici și în sate care sunt, iată, pe moarte. Uh, deci am și rezolvat această problemă cu egalitatea între teritorii. Există un proiect de finanțare masiv și pentru climă putem să creăm locuri de muncă. Am putea să îmbunătățim chiar puterea de cumpărare a cetățenilor. Am fost acum câteva zile la Grenoble, mi, se spun, mi, s-au, mi-au spus cetățenii, uite, am izolat clădirea, este mai uh, uh confortabil să trăiești în casă, am economisit 800 de euro și este mult mai sănătos. Uh, și um, este impresionant să spună un om dintr-o familie modestă că a câștigat 800 de euro uh, într-un an. Deci este nevoie de acest lucru. Vom putea să îmbunătățim și puterea de cumpărare a familiilor pe lângă celelalte măsuri. Așadar, finanțarea. Cum putem să facem acest lucru? Pentru că bugetul propus de Charles Michel nu doar uh, că ni, ni se propun reduceri, ni se propun reduceri și de la uh, agricultură și de la coeziune, ceea ce este inacceptabil. Uh, după cum știți, Antonio Costa a reunit uh, 17 țări la Lisabona și, uh, după cum a spus el, nu trebuie să alegem între fondul de coeziune și uh, pactul ecologic, trebuie să păstrăm aceste fonduri intacte și să avem ambiții bune pentru climă. Există voință politică, dincolo de discursuri. Atunci când doamna von der Leyen uh, și-a uh, făcut uh, discursul ei uh, foarte frumos, uh, uh, uh, m-am gândit la Kennedy când a spus uh, am ales să mergem pe lună, dar ce a făcut atunci Kennedy? A mulțit, a mărit bugetul NASA de 15 ori uh, și în 4 ani uh, uh, au, au reușit să ajungă pe lună. Deci, uh, când vorbim de un New Deal, ne gândim la, la Roosevelt, uh, care și el a, uh, uh, a mărit bugetul, a pus Congresul să voteze în aceeași zi noul său, noul său pact economic de atunci, a mărit bugetul de trei ori. Și noi ne întrebăm aici dacă Uh, nu cumva putem să mărim de la 1,74 la 1,78. Pe vremea aceea Roosevelt era în scaun cu rotile și a reușit să reînvie o întreagă economie, să protejeze uh, pădurile, să creeze locuri de muncă și așa mai departe. Um, era nebun Roosevelt? Nu, era ambițios și a pus banii acolo unde, zis că, unde a zis că trebuie. Deci cetățenii ne sprijină și cred că și uh, șefii de state și de guverne trebuie să aloce bugetele adecvate. Acest Green New Deal, acest nou pact ecologic este un șantier imens. Uh, am vorbit cu Comitetul Economic și Social și Uh, mi-a spus un șef de întreprindere de acolo că nu s-a gândit niciodată să aplaude un discurs social-democrat, dar uite că a făcut-o. Trebuie să ne gândim la uh, orașe, la regiuni, să facem transport în comun acolo unde nu este, să îi ajutăm pe agricultori să fie mai practici, să facă investiții concrete. În total, și este foarte interesant, uh, Comisia Europeană, conform documentelor din 14 ianuarie, el arată ceva foarte interesant. Comisia spune, dacă chiar vrem să avem acest nou pact ecologic, trebuie să uh, cheltuim între 300 și 600 de miliarde în fiecare an în plus. În același timp, Comisia spune, deocamdată, uh, avem doar 7 miliarde pentru fondul de tranziție justă și atunci când vedem bugetul de la Charles Michel, nu mai știm dacă mai avem acești bani. Deci, cum să găsim astfel de bani? Trebuie să inovăm, Uh, Il disait, il y a 30 mine. În momentul de față ni se propun doar uh, sâmburi, uh, ni se propun uh, nasturi. Uh, este nevoie de 600 de miliarde, cum putem să ajungem la acest bani? Uh, nu, problema nu este doar în, uh, în Polonia, regiunile miniere de acolo, ci și în Asturias, în Spania. Deci trebuie ca aceste regiuni miniere să facă o tranziție spre o nouă economie, să fie în același timp uh, eficace. Deci trebuie adaptare, trebuie atenuare, dar nu există o soluție magică. Trebuie să ne batem pentru bugetul european cel mai important și Comisia, Europeană, Comisia pentru Bugete uh, și-a început deja audierile. Parlamentul trebuie să vină cu idei noi. Trei propuneri avem. În primul rând, uh, o bancă a climei. Am aplaudat cu toții această idee care um, va aduce finanțări noi pentru izolarea clădirilor, pentru transportul în comun și așa mai departe, dar deocamdată este foarte slabă. Uh, este vorba doar despre 16 miliarde. Ni se spune că BEI va, uh, dub, va dubla uh, sumele pentru climă, dar uh, nu, nu ar fi decât vorba despre 16 miliarde pentru fiecare an. Banca Centrală Europeană nu a creat niciodată câtea lichidități în același timp. Uh, BCE are pe masă 1,2 de miliarde în fiecare an. Uh, deci trebuie să facem un echilibru în acest, între această atenuare cantitativă și cea veche și cea nouă. Președintele întrerupe, vă rog frumos, stimate coleg, avem uh, o zi foarte încărcată, puteți să scurtați. Continui. Uh, lichiditățile de la Banca Centrală sunt dedicate speculației, deci trebuie o reechilibrare. În al doilea rând, resursele proprii. majoritatea statelor membre uh, se iau după, după doamna Thatcher, nu cu banii mei, cum a spus ea. Adică, uh, totuși, este nevoie de un uh, buget mai important, dar fără să cerem bani de la statele membre. Ce să facem? Punem taxe suplimentare? O să interzicem călătoria cu avioanele? Uh, există totuși taxe tot timpul pe combustibil, trebuie să punem o taxă și pe kerosen. Uh, când eram mic, impozitul pe venit era la 45%. Acum am uh, trecut la 19%, în același timp profiturile explodează. Este foarte bine, înseamnă că întreprinderile o duc bine, dar vrem să știm încotro se îndreaptă aceste profituri sunt împărtășite cu salariații, merg către investiții sau doar la acționari și dacă, la acționari, dacă sunt la acționari, unde se duc pe piețele financiare sau se întorc în firmă. Uh, asta înseamnă pur și simplu că majoritatea veniturilor nu mai sunt uh, folosite pentru investiții. Dividendele explodează, dar impozitul este din ce în ce mai mic. Deci, Mario Monti propune acum ce a propus mai de mult Jacques Delors, adică să avem o fiscalitate europeană care să nu afecteze familiile modeste și micile întreprinderi. Nu ar exista întrepr- uh, impozite pentru acestea. Am văzut în Europa am ajuns la 19%, dar uh, în Statele Unite am ajuns la 38% de la Roosevelt încoace. Deci, fiecare familie, fiecare sat ar beneficia de ajutoare europene. În loc să tăiem de la coeziune, am avea instrumente pentru ca fiecare sat, fiecare familie ar avea ajutor să facă față acestei tranziții și să creeze locuri de muncă. Trebuie să ne luptăm. Insist pentru acest lucru. Toată lumea crede că Parlamentul uh, va ceda, dar trebuie să strângem rândurile și să venim cu o soluții concrete. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar trebuie neapărat să vă spun că trebuie să fim uniți și să fim și mai ambițioși. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Vom avea ocazia de a uh, avea audieri cu privire la acest nou pact ecologic european, însă lucrările noastre de dimineața asta sunt mai modeste pentru că trebuie să examinăm avizul dumneavoastră cu privire la bugetul pentru 2021. Este foarte interesant ce ați spus, dar mă, tre- mă tem că uh, bugetul pentru 2021 va fi prea limitat pentru uh, povestea pe care ne-ați expus-o. O să dau acum uh, doamnei Mozdanovska, raportoarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și pentru prezentarea primită, cât și pentru prezența colegilor de la control bugetar. Spuneați că 2021 ă, va fi un an dificil pentru că este ultimul an din, ă, din ă, vechiul CFM și primul an din noua perspectivă financiară, spune vorbitorul. Tocmai de aceea este foarte important să avem o situație echilibrată, să nu apară întârzieri la plăți și cât și la angajări. Azi are loc uh, un Consiliu European la Bruxelles în care șefii de state și de guverne vor discuta tocmai noul cadru financiar multianual 2021-2027. Este un moment foarte important și sper că se, va, uh, se vor găsi până la urmă posibilități de uh, a asigura bugete uh, corespunzătoare pentru împlinirea noilor priorități. Sperăm că statele membre vor înțelege că nu vrem doar reduceri la fonduri. Mai ales nu ne dorim o reducere a fondurilor de coeziune, pentru că coeziunea creează șanse noi, creează locuri de muncă, uh, reduce clivajul dintre diferitele regiuni și garantează o dezvoltare durabilă. Deci sper, domnule președinte, că veți rămâne la fel de ambițios în ce privește politica de coeziune. Nu vrem să pierdem echilibrul în, um, din, în materie de coeziune. Și fondul uh, de ajustare pentru perioada de tranziție, 7 miliarde, este un fond foarte important. Totuși să nu uităm că se pierd uh, uh, foarte mulți bani din, din alte surse. Uh, și politica de coeziune poate urmări uh, obiective de reducerea modificărilor climatice, deci n-ar trebui redus. Uh, și fondul de, pentru o tranziție echitabilă nu trebuie să limiteze uh, ajutarele la 2 miliarde pe stat membru. Pentru că, până la urmă, atunci când trebuie uh, practic uh, compensate toate plățile, s-ar putea ca unele dintre statele membre să rămână fără bani. Uh, Stimați colegi, trăim eh, vremuri dificile și ne așteaptă vremuri și mai dificile, pline de provocări. Sper că vom obține totuși în aceste condiții un buget bun și echilibrat pentru 2021, implicit și pentru politica de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea PP nu este nimeni. Dorește cineva să ia cuvântul în numele său? Atunci, domnul Bergfist, din partea socialiștilor. Hmm? Uh, thank you so much, uh, Pierre. Uh, Mulțumesc, Pierre. For, your report. And as we heard, Mulțumim. După cum am auzit, situația este extrem de complicată. Noul, nou, ne așteaptă un nou buget necunoscut, un nou CFM necunoscut. Franz Timmermans a spus cu câteva zile în urmă că nu, nu vorbim doar despre uh, salvarea planetei. Trebuie să salvăm umanitatea, omenirea, pentru că planeta va exista și fără noi. Eu sper că uh, o să și procedeze în consecință. Unul din instrumentele cel mai importante ale uh, noului pact ecologic european este tocmai acest fond uh, pentru o tranziție echitabilă și justă. Și aș mai vrea să subliniez un lucru. Mai este și dimensiunea uh, socială a noului uh, CFM. Este foarte dificil să creezi noi locuri de muncă în, în branșele tradiționale, dar știm că este relativ uh, simplu și mult mai ușor să oferi oamenilor o educație, o instruire vocațională corespunzătoare, astfel încât ei să își uh, poată, să se poată adapta la vremurile noi, să, să poată uh, alege o carieră și o încadrare muncă corespunzătoare. Împărtășesc în același timp uh, rezervele și îngrijorările raportorilor care se întreabă avem suficienți bani în fondurile de coesiune, o să, o să avem suficienți bani în, din acest uh, fond de tranziție sau și acesta va fi redus dacă așa se va întâmpla, cred, din păcate, că nu vom reuși să înfruntăm provocările care oricum ne așteaptă. Un alt lucru important îl constituie tema combustibililor fosile. Când încercăm să înlocuim Uh, Combustibilul acesta fosibil cu noi surse de energie mai uh, prietenoase cu mediul, trebuie să ne gândim și cum, uh, ce impact asupra geografiei și mediului va avea acest, această schimb, această retehnologizare. Deci trebuie să fim foarte prudenți, nu trebuie să ne pripim. În încheiere, dacă vrem să avem succes, dacă vrem să salvăm omenirea, să protejăm Europa, avem nevoie de mijloacele, de instrumentele uh, corespunzătoare. Ceea ce ne oferă Consiliul acum nu este suficient și trebuie să vedem de aceea cum putem să influențăm spre bine în sensul celor directe de noi negocierile de la Consiliu azi și mâine. Mulțumesc! Mulțumesc din partea lui domnul Mori Pecarinen. Yes, in Finnish, please. Da, vreau să vorbesc finlandeză, vă rog. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin nyt on erityinen vuosi. Mulțumesc, domnule președinte. Este un an uh, deosebit acesta, pentru că se încheie actualul cadru financiar multianual și trebuie să facem față unor noi realități Ceea ce înseamnă că trebuie să ne pregătim, inclusiv pe plan bugetar, pentru viitor. Trebuie să ne pregătim în mod adecvat. Vreau să vă supun atenție mai multe puncte. Politica europeană de coeziune joacă un rol fundamental pentru că ea creează posibilități tuturor regiunilor de a se dezvolta și permite diminuarea disparităților între regiuni. În uh, ultimii ani am ajuns în situația în care disparitățile între statele membre au scăzut, dar disparitățile din interiorul statelor membre au crescut. Sper ca procesul bugetar în această comisie și în Comisia pentru Bugete vor încerca să promoveze o eforturi veritabile de a scădea diferențele, disparitățile între statele membre și din interiorul statelor membre. Avem un buget care este strâns legat de programul Orizont, de inovare și dacă avem o politică de inovare care funcționează bine, vom putea crea inovare care să promoveze apoi progresul Europei. Un al treilea element e legat de munca valoroasă care a fost începută la inițiativa lui Jean-Claude Juncker în uh, comisia precedentă în care s-a pus accentul asupra regiunii arctice. Importanța acestei regiuni a crescut în ultimii ani și acest lucru trebuie să se reflecte și în măsurile pe care le luăm pentru a crea stabilitate și pentru a îmbunătăți oportunitățile în regiunea arctică. Acestea trebuie să fie incluse de asemenea în politica de coeziune a Uniunii Europene. Mulțumesc! Grupul ID nu ne-a transmis numele raportorului din umbră. Dorește cineva să ia cuvântul din acest grup? Acum e momentul. Um. Da, mulțumesc, domnule președinte. Problema aici este că ni s-au promis niște bani pentru a finanța Pactul Ecologic European, dar se pare că banii aceștia nu există, de fapt. Ei, sau, în orice caz, sunt bani care vor fi luați de la politica de coeziune, care nu ar trebui deloc să fie privată de finanțare, din potrivă. Uh, ar trebui ca toate fondurile să fie folosite în scopurile deja stabilite. Deci ar fi complet greșit să se transfere fonduri de la coeziune. Unele persoane au fost impresionate de prezentarea comisiei și eu nu am să vă ascund că sunt foarte sceptic atunci când vine vorba de declarații din partea comisiei, pentru că vorbele sunt frumoase și când avansăm vedem că problemele sunt reale și banii nu sunt reali. În ceea ce privește taxa pe cherosen, cu toată modestia vreau să vă atrag atenția că aceasta, ca toate celelalte taxe pe care putem să le inventăm, va afecta în cele din urmă tocmai pe oamenii de rând, pe consumatori, pe oamenii care deja plătesc mult prea mult în impozite și taxe. Bani care merg către bugetul european. Cred că în bugetul european care cheltuiește miliarde de euro pe tot felul de politici de vecinătate, ar trebui să existe o politică bugetară care să folosească mult mai bine resursele. Cam o propunere de genul acesta aș dori să se facă. Eu cred că pornim uh, dintr-un punct greșit aici. Nu cred că uh, aici putem să facem uh, o scamatorie și să luăm banii din, de la o politică la alta și nu văd uh, cum această tranziție ecologică și fondul pentru o tranziție justă vor funcționa dacă se finanțează lucrurile astfel. Haideți să vedem de unde o să vină acești bani, pentru că până acum e foarte ambiguă toată treaba. Haideți să așteptăm și să vedem. Mulțumesc! Doamna Monica Fana nu este. Domnul Dimitris Papadigulis din partea GUE are cuvântul. Stochire, proedre. Mulțumesc, domnule președinte. În câteva ore începe reuniunea Consiliului European și propunerea lui Charles Michel pentru noul CFM este caracterizată de uh, dorința guvernelor de a nu cheltui bani. Adresea guvernele le promit cetățenilor lor tot felul de lucruri pe care le-au promis și Comisia și doamna von der Leyen Parlamentului pentru următorii 5 ani. Și vedem că nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Deci, uh, situația este încurcată la Consiliu. Țările cele mai bogate și cele mai puternice, uh, ele sunt cele care spun că ar trebui și ar putea să facem mai mult cu aceiași bani. Asta e o minciună. Haideți să nu mințim pe cetățenii noștri. Sunt uh, într totul de acord cu domnul Laruturu atunci când spune că Parlamentul și toate grupurile politice trebuie să rămână unite și că ar trebui să solicităm ca bugetul pentru 2021 să fie 1,3% din VNB și pentru întreaga perioadă ar trebui să rămână la fel. Pentru că au fost stabilite obiective de către Consiliu, de către Comisie și dacă vrem să atingem aceste obiective, sigur că avem nevoie de banii care au fost promiși pentru aceasta. Și sigur că trebuie să se respecte și cerințele Parlamentului. Avantajul nostru aici este că suntem uniți și a fost un vot pentru cu peste 90% uh, participare pozitivă în plenară, deci trebuie să transmitem un mesaj foarte clar astăzi șefilor de state și de guverne să le spunem că dacă ei cred că pot să amenințe Parlamentul European spunând că a, da, ei numai întârzie lucrurile și trebuie făcute lucrurile repede, domnul Sasori, președintele nostru, a spus foarte clar că Consiliul a promis anumite sume de bani pentru următorii șapte ani și dacă vor să uh, putem să uh, venim în întâmpinarea lor și ei trebuie să ne vină în întâmpinare. E important să rămânem uniți și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar, să spunem. Nu vrem reduceri în politica de coeziune, nu vrem reduceri uh, la politica agricolă comună, e nevoie de o consolidare veritabilă, așa cum a făcut Roosevelt la vremea sa pentru Pactul Ecologic European, pentru că dacă nu, acesta e o glumă doar. Și avem nevoie de bani adevărați prin creșterea resurselor proprii ca să putem să finanțăm noile cerințe pe care Consiliul și Comisia le-au stabilit. Deci vom depune amendamente pentru uh, bugetul politicii regionale și sper ca unitatea noastră să se mențină uh, transversală între toate grupurile politice, pentru că numai așa vom putea să reușim ceva. coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Cred că s-a spus tot și că nu există două mesaje, ci unul singur, care a fost foarte bine rezumat de către colegul nostru Papadimulis. Dimulis dar și de către președintele Parlamentului și de către echipa de negociere a Comisiei pentru Bugete. Dacă Consiliul nu mișcă, dacă propunerea lui Charles Michel nu evoluează către o apropiere către, cu poziția Parlamentului, atunci Parlamentul European este foarte hotărât, este foarte unit pentru a nu se mulțumi cu această propunere a Consiliului, suntem pregătiți să continuăm discuțiile și să negociem. Dar astăzi și mâine, zilele de astăzi și mâine sunt decisive pentru, uh, pentru Uniunea Europeană și pentru viața în regiunile noastre în următorii 10 ani. Domnule Laruciru, aveți uh, două minute la dispoziție. După două minute vă, întreb, vă întrerup, pentru că avem reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem foarte de acord pe fond la uh, prima întrebare. Am cerut 7,7 miliarde de plăți în, uh, miliarde în plăți pentru anul viitor pentru că plățile s-au fost destul de slabe. Comisia a spus că riscurile sunt scăzute. Deci uh, am uh, cerut 184 de miliarde pentru că nu avea o criză de plăți. Există suficienți bani? Nu. Pe trei planuri. Acum doi, două săptămâni am avut la Bruxelles 300 de lucrători din siderurgie din Germania uh, și aceștia au mers 10 zile în ploaie și frig ca să vină aici și uh, ei au nevoie doar pentru siderurgie în, uh, în, în Spania de, în uh, Germania de 10 miliarde. Uh, deci este vorba despre Uh, alocări de un miliard pe an pentru toate regiunile care sunt în această situație. Mi se pare de-a dreptul ridicol ce propune Consiliul. Parlamentul nu este Parlament dacă nu negociază. Trebuie să spunem nu Parlamentul englez a, a, devenit un adevărat parlament în istorie. Am văzut cu toții atunci când uh, Camera Lorzilor uh, s-a înfuriat și a spus nu, nu vrem asta, nu vrem ce propune regele. Au blocat bugetul, au spus noi suntem Parlamentul, vrem resurse noi. Uh, asta a dus la șase luni, un an de criză și astfel Parlamentul englez a devenit la vremea aceea un adevărat parlament. Dacă ne gândim la rolul Parlamentului, ei bine, coeziunea teritoriilor, viitorul regiunilor noastre și al umanității, ei bine, dacă privim lucrurile în perspectivă, nu este așa de grav că ne luăm șase luni în plus ca să negociem. Uh, știm, uh, uh, la vremea aceea s-au prevăzut 5 ani pentru taxa pe tranziții financiare. Știm foarte bine că noi plătim TVA atunci când cumpărăm cumpărăm alimente și uh, taxa pe tranzit financiare este mult mai mică decât, decât TVA-ul. O taxă de 0,6% fără a taxa uh, familiile cele mai modeste și uh, colectivitățile cele mai sărace, 0,1%. De toată lumea plătește TVA pe benzină, pe, uh, pe alimente și o, o taxă de 0,1% în plus pe tranzacții financiare nu o să omoare pe nimeni. Uh, impozitul uh, pe venit. De 20 de ani vorbim uh, despre asta. Este nevoie de un impozit care să nu afecteze artizanii sau uh, lucrătorii cu venituri mici. Nu trebuie să avem însă teamă să impunem o asemenea taxă. Eu sunt din sectorul privat, peste tot se vorbește despre schimbări, despre re-engineering, deci putem să acceptăm și noi să ne, să ne schimbăm. Sper să putem lucra îndeaproape cu comisia dumneavoastră. Începând din iunie uh, vom uh, intra pe fiecare rubrică în parte și trebuie să existe resurse noi pentru fiecare dintre acestea. Trebuie și Banca Centrală Europeană să aloce resurse atunci când uh, Barack Obama a propus FATCA, uh, asta a făcut ca băncile americane să fie mai transparente. Deci este nevoie de un buget mai ambițios pentru ca sistemul financiar să meargă bine și să fie mai sănătos. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg, pentru contribuția dumneavoastră la lucrările noastre. Mulțumesc de asemenea raportoarei noastre, doamna Mostanovska, pentru munca sa. Reuniunea de comisie se încheie aici. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la lucrările noastre de ieri încoace. Mulțumesc celor care nu sunt vizați de reuniunea coordonatorilor, care tocmai urmează să înceapă, pentru că vor părăsi sala rapid și în liniște.